Sorry about the short delay. We... E bine, dragi colegi, haideți să ne reluăm. A trebuit să schimbăm săli pentru reuniunea noastră de astăzi. În ceea ce privește schimbările pe lunea de zi, avem una singură. Este vorba de punctul legat de piesizi. punctul 14 va fi amânat. Pentru că principalul vorbitor nu a reușit să obțină viza până în momentul de față. Sperăm că acest schimb de opinii va putea avea loc um, cu altă ocazie, ceea ce ar face să încheiem mâine după amiază mai devreme. Putem adopta această modificare, vă mulțumesc! Acum câteva anunțuri din partea mea. În primul rând, pe 8 martie, 7, Ziua Internațională a Femeilor. Și tema de campanie în acest an este echilibru pentru mai bine. Mâine vom avea un schimb de opinii în ceea ce privește planul de acțiune, ceea ce privește egalitatea de gen. Sper că vor participa și colegii la acest punct de pe ordinea de zi pentru a marca Ziua Internațională a Femeii pe 8 martie. În al doilea rând, uh, din păcate, trebuie să vorbim și despre Brexit. Domnul Preda tocmai m-a întrebat ce se întâmplă. Din păcate, mai există o serie întreagă de incertitudini în ceea ce privește Brexitul. Doamna prim-ministru, a anunțat acum o oră în uh, Casa Comunelor că votul final va fi pe 12 sau 14 martie. N-aș fi crezut că cu o lună înainte uh, de Brexit încă vor plana atâtea incertitudini. Deși există această neclaritate la nivelul Parlamentului uh, din Regatul Unit în momentul de față, Parlamentul nostru își uh, face temele și uh, ratificăm acordul nostru în ceea ce privește mm, acordul de retragere. Comisia AFCO a pregătit un raport în acest sens ca bază pentru votul nostru și ca regulă Um, votul nostru este doar un da sau un nu. Nu este prevăzut niciun fel de altă rezoluție suplimentară. S-ar putea să se schimbe, dar în momentul de față așa stau lucrurile. Vom putea vota doar da sau nu. Anumite comisii vor avea... Deci APCO ne-a transmis că dacă dorim putem transmite sub formă de scrisori din partea președinților comisiilor către președintele AFCO eventuale solicitări. Din câte se pare deocamdată, nu a fost cazul. Procedura prevăzută este cea de adoptare prin consimțământ. Dacă lucrurile se schimbă, vom putea ridica în discuție eventuale chestiuni în cursul discuțiilor de la momentul respectiv. Asta ca informație în ceea ce privește formalitățile demarate de acest Parlament pentru implementarea Brexitului și acordului de retragere. Punctul 4, adoptarea ordinii de zi. Avem de aprobat ordinele de, uh, procesele verbale din reuniunile din 8 9 octombrie, 12 noiembrie, 19 20 noiembrie, 13 decembrie. Dacă până la finalul reuniunii nu există obiecții, vor fi considerate adoptate. Punctul 5 prevede anunțuri ale comisiei. Are comisia vreun anunț de făcut? Vă rog, dragă carte, mulțumesc, doamna președinte. Un scurt punct de informare mm, despre care sunteți probabil la informații. Vreau să vă atrag atenția asupra zilelor uh, europene pentru dezvoltare, care vor avea loc pe 18-19 iunie. Tema din acest an se va referi la inegalități și, ca de obicei, și Parlamentul este invitat pentru a organizarea unei sesiuni și, bineînțeles, că toată lumea este invitată să participe. Aș dori să vă dau câteva cifre cu privire la anul trecut, 8.000 de participanți din 400 de țări și reprezenți din, de la 1.200 de organizații, deci un uh, eveniment de prim rang în domeniul dezvoltării. Evident că vom transmite și invitațiile oficiale, dar vrem să vă atrag atenția de pe acum asupra acestui eveniment. Mulțumesc dacă din partea DG Eco există comunicări. Nu. 18 iunie, evident, este după alegeri deci, uh, majoritatea deputaților probabil uh, vor uh, fi în măsură să participe despre org- pentru că sunt membri până la 1 iulie, organizarea unei sesiuni s-ar putea să se dovedească dificilă, dar la nivel de participare va fi posibil. Este un moment uh, mai puțin uh, binevenit pentru acest an. Urmează punctul 6, măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor. Și vom avea un schimb de opinii cu excelența sa, Daniel Evina Abe, ambasador al Camerunului la UE și președinte grupului de lucru ACP privind bananele. Bine, bine ați venit printre noi. Am avut uh, deja dezbatere cu privire la măsurile pentru însoțirea mm, sectorului bananier, o știu deja, am avut deja și o vizită la fața locului, la Abijan și știm cât de importantă este este acest uh, sector pentru multe state ACP. pentru că mare parte a exporturilor din aceste țări se îndreaptă către Uniunea Europeană. În 2010, Comisia a adoptat uh, un program pentru a ajuta țările exportatoare de banane mai ales după schimbările de pe această piață în urma deciziei OMC, conform căreia Uniunea Europeană trebuie să-și modifice tarifele cu privire la banane. Aceste măsuri însoțitoare pentru banane, pe scurt, BAM, au făcut parte din acordul de la Geneva din 2009, punând capăt unei dispute de 15 ani. Ceea ce dorim noi să aflăm astăzi, domnule ambasador, este dacă cele 10 țări ACP au avut de beneficiat uh, de pe urma acestor măsuri însoțitoare pentru a se adapta la acest uh, nou regim banal și dacă considerați că și pe viitor țările producătoare de banane vor avea nevoie de uh, susținere. Evident că avem uh, în lucru pentru 2021 și un acord de cooperare pentru dezvoltare pe care Parlamentul îl va discuta în câteva săptămâni. <clears throat> Deci, iată, avem ocazia acum să vedem care este situația cu țările producătoare, cum ar fi Belize, Camerun, Côte d'Ivoire, Dominica, Republica Dominicană, Ghana, Jamaica, Santa Lucia, San Vincent și așa mai departe. Am văzut uh, producția de banane în Costa de Filde, Saint Vincent și în multe altele și știu că este un sector important pentru mulți fermieri și pentru multe țări. Domnule ambasador, așadar, uh, așteptăm cu interes o actualizare cu privire la această situație din partea dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne bucurăm să putem constata că acum trei luni un grup de invitați a avut o ocazie să discute pe tema zahărului. Iată că astăzi discutăm despre banane. Eu, cum s-a anunțat, sunt președintele acestui grup de lucru și sper că vă voi putea oferi câteva informații importante. Sectorul bananelor joacă un rol important pentru asigurarea locurilor de muncă în țările ACP. Este vorba de 30.000 de locuri de muncă directe. De aceea este important să ne implicăm pentru vizibilitatea acestui sector datorită um, caracterului său multiplicator. Așa cum ați anunțat, Uniunea Europeană a adoptat aceste măsuri BAM, care sunt extrem de importante pentru țările ACP. Aceste măsuri au fost introduse pentru sporirea competitivității și a diversificării. Grupul ACP însă își face griji datorită competitivității în domeniul bananelor pe piața europeană datorită erodării preferen preferințelor tarifare. Iar 119 um, milioane de euro a fost uh, efectul deciziei OMC din 2009. Practic, producătorii din America Latină au avut de beneficiat de pe urma acordului de la Geneva și au economisit 1,9 miliarde de euro, ceea ce a dus la o sporire a exporturilor spre Europa, ceea ce <clears throat> înseamnă o reducere a prețurilor brute undeva între 15 și 20%, ceea ce este în detrimentul producătorilor ACP, pentru că marjele lor depind foarte mult de fluctuațiile cursului. Nu mai există o stimulare a investițiilor. Producătorii în America Latina exportă în continuare spre piața europeană o creștere practic exponențială de la 69 la 75%, deci practic o creștere de aproape 10% în decurs de 2 ani. Iar uh, producția țărilor ACP a scăzut în aceeași perioadă cu circa 3%. Importurile din Nicaragua, Peru și Guatemala au uh, cunoscut o creștere semnificativă de curând, depășind um, practic um, volumele alocate țărilor, ceea ce a avut un efect uh, negativ asupra prețurilor. Țările ACP sunt îngrijorate în această privință pentru că mm, există o luptă pe această piață. Acum, în 2019, măsurile însoțitoare vor expira, însă ele nu au fost de natură să uh, stimuleze exporturile ACP prin preluarea integrală a volumelor exportate spre Uniunea Europeană. De aceea ne dorim să existe prevederi mai precise și în ceea ce privește um, depășirea plafoanelor stabilite. Stimate doamnă președinte, scenariul pe care vi l-am prezentat reprezintă o amenințare imediată pentru sectorul bananelor din țările ACP. De aceea este nevoie de o susținere suplimentară după expirarea acestor măsuri în 2019. Uniunea Europeană trebuie să susțină în continuare sectorul bananelor astfel încât uh, să putem fi în continuare competitivi pe piața mondială și să se investească în continuare și în caracterul durabil. BAM au fost eficiente, mai ales din privința îmbunătățirii competitivității acestui sector și o mai bună gestionare a stocurilor, diversificare, transformări și în ceea ce privește producția pusă la dispoziție pe piața internă. Dar este nevoie și de o combatere a diferitelor boli și și de adaptarea la schimbările climatice. Noi constatăm că în, a existat o scrisoare în 2018 din partea comisarului responsabil pentru comerț, în care se specifică aceste măsuri trebuie continuate pentru sectorul bananelor. Donc, uh... Și că este nevoie de mecanisme noi pentru a susține sectorul privat. Doamna președinte, suntem mulțumiți că această scrisoare a avut rezult, printre rezultate o strategie de dezvoltare a sectorului și au fost invitați omologii din regiunea Caraibilor să le urmeze exemplul, ținând cont de specificitatea zonei. Acest efort a dus la un document neoficial privind bananele în Africa. Vom avea în acest fel o bază de date neutră care să poată fi de ajutor decidenților politici și pe baza căruia să dezvoltăm o strategie sectorială regională care să ne ajute și atât în ce privește relațiile cu producătorii din America latină, dar și să ofere o fundație solidă pentru a avea o activitate durabilă în acest domeniu. Așadar, suntem dispuși să oferim informații suplimentare privind diferitele soluții din planul strategic. În plus, am primit și informații îngrijorătoare la cea de-a cincea reuniune privind acordul comercial UE Peru-Columbia, care a avut loc în luna decembrie. Cu acea ocazie s-a cerut o liberalizare a pieței, fără nicio îndoială că tarifele vor fi afectate în ce privește țările ACP și acest efect va fi resimțit în 2020 suntem dispuși să colaborăm cu dumneavoastră pentru a face față provocărilor imense cu care se confruntă sectorul bananelor din zona ACP, pentru a ne asigura că sectorul este durabil atât din perspectiva comerțului, cât și că vom avea o dezvoltare durabilă în țările noastre. Noi dorim ca programul BAM să continue și să beneficieze de mai multe resurse. Am dorit ca planul să fie convenit în comun cu Uniunea Europeană și dorim să încurajăm Comisia DV că prețul de 75 pe tonă se 75 de euro pe tonă are rolul de a menține stabilitatea în sectorul bananelor. Suntem foarte convinși că vom putea continua cu modele economice benefice cu sprijinul dumneavoastră și că în acest fel vom putea reduce inegalitățile și diferențele între nord și sud, ceea ce face la o situație mai corectă, mai justă și mai durabilă pentru toată lumea. Și înainte de a încheia, doresc să mai spun că măsurile luate în 2009 au fost benefice pentru țările ACP, dar efectele s-au văzut doar peste trei ani de la luarea deciziilor și nu s-a compensat în niciun fel acest decalaj de trei ani. Iar noi acum ne purtăm ca și cum am fi beneficiat de urma acestor măsuri în timpul celor trei ani, când de fapt măsurile luate nu și-au produs efectele imediat. Înțeleg că există anumite constrângeri bugetare în Uniunea Europeană, dar doresc neapărat să subliniez acest decalaj de trei ani. Încercăm să vedem partea plină sau goală a paharului, dar nu putem să trecem cu vederea faptul că am avut acest decalaj de trei ani. Trebuie ținem cont de acest lucru când evaluăm rezultatele. Avem aici mai mulți reprezentanți și putem să răspundem cu multă plăcere la orice întrebare. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Când am mers la Abidjan, companiile din domeniul bananelor au organizat o vizită de mare succes. Una dintre companiile implicate a fost Afrii Banana și acest lucru ne-a ajutat să vedem cu ochii noștri ce se întâmplă, de fapt, lucru foarte important. Poate că, în excepție de la regulă, Aș dori să invit comisia să comenteze înainte de a da cuvântul membrilor. Am văzut care este părerea domnului ambasador, am văzut mai multe observații de ale dumnealui. S-a menționat creșterea cantității exporturilor din America Latină, care bănuiesc că legătură cu situația din Peru și că acest lucru va afecta prețurile. Știu că anul trecut Comisia a făcut mai multe declarații privind tariful comun mal, pe care le-a adresat ACP-ului. Tocmai am revenit din Senegal și știm cu toții că dorim să creăm locuri de muncă în Africa, așa că mă gândesc dacă ar putea cumva Comisia să ne expună părerea lor privind sectorul bananelor și care sunt planurile pe care le avem noi în această privință ce instrument avem în vedere. Și cred că DigiDevco se ocupă de acest lucru și îl avem aici pe domnul Decnoc și avem și o reprezentantă la DigiTrade. Cine dorește să ia cuvântul primul, vă rog? Vă mulțumesc foarte mult! Apreciem foarte mult că avem cuvântul primii Evident că suntem foarte interesați să vedem care este punctul de vedere al fiecăruia. Voi răspunde la principalele două întrebări, ținând cont de prezentarea domnului ambasador. Prezentarea reflectă cu multă claritate preocupările pe care le avem. V-ați referit la necesitatea de a susține competitivitatea și diversificarea sectorului în statele ACP. Pentru a face acest lucru, trebuie să ținem cont de rolul sectorului privat. Și trebuie de asemenea să ne concentrăm pe adaptarea la climă. Iar noi împărtășim aceste preocupări întru totul. Când e vorba de acordul de cooperare și de cooperare internațională, trebuie să ținem cont de mai multe aspecte. Trebuie să avem în vedere o a doua etapă a BAM, Domnul ambasador a spus că am putea avea o fază 2 sau măsuri alternative. Eu cred că măsurile alternative sunt uh, ceva ce am putea susține mai degrabă. Suntem foarte deschis să susținem în continuare statele membre care solicită acest lucru. și avem diferite variante care ne permit să concepem scheme de susținere pentru diferitele state, dacă autoritățile naționale doresc și solicită acest lucru. Acesta este momentul oportun pentru a discuta subiectul, deoarece la finalul unui ciclu trebuie să ne pregătim pentru etapa următoare. reprezentanții naționali ar trebui să ia legătura cu reprezentanții noștri de pe teren pentru a lucra împreună la o viziune comună pe care o căutăm pentru a susține sectorul. Doamnă președinte, ați mai adresat o întrebare. Ați menționat o scrisoare trimisă de Comisarul pentru Comerț în martie anul trecut. Evident că scrisoarea respectivă se leagă foarte mult de ce discutăm în momentul acesta. Și nu avem de ce să credem că nu vom respecta cele spuse în scrisoare. Suntem foarte dispuși să cooperăm atât în ce privește cooperarea pentru dezvoltare, cât și comerțul. Doresc să închei pe această notă pozitivă și ascult cu multă plăcere sugestii. După cum spuneam, este foarte util că avem această confirmare din partea noastră că politica nu s-a schimbat și acum aș da cuvântul DigiTrade, dacă doresc să iau cuvântul, sau și-ați spus, a fost acoperit de DigiDevco, așa că dau cuvântul colegilor mei. Am și o întrebare către domnul ambasador. Dar mai întâi vă dau cuvântul noastră. Mulțumesc! Am, de fapt, mai multe întrebări decât răspunsuri, pentru că tematica mie mi se pare una foarte complicată. Am să încerc să sintetizez ceea ce am înțeles. Mai există um, acest susținere pentru țările ACP care produc banane, care însă expiră sau, respectiv, așa cum s-a semnalat din partea Comisiei, ar urma să existe o a doua fază sau alte acorduri tocmai pentru a susține acele state care depind foarte mult la export de banane. Pe de altă parte, mi se pare bine dacă țările ACP um, se reunesc uh, pentru a discuta cu Uniunea Europeană în acest sens despre modul în care viitoare astfel de măsuri însoțitare ar putea fi gândite. Domnule ambasador, vorbeați de o, un sprijin uh, care se cifrează la 75 de euro pe tonă. Vă întreb dacă este cifra care se acordă în momentul de față și dacă vă doriți ca această sumă să fie menținută și pe viitor. În al doilea rând, țările ACP se află în competiție cu țările exportatoare de banane din afara ACP, deci America Latina, America Centrală. Și ați mai punctat faptul că acolo um, s-a constatat un, o schimbare a echilibrului în detrimentul țărilor ACP. Ce se poate face pentru o reechilibrare, pentru că țările ACP de regulă sunt țările mai sărace în comparație cu țările din America Latină și America Centrală. Deci ce se poate face în această privință? Îți mulțumesc, Norbert. Eu am o singură întrebare pentru domnul ambasador. La început, am referit la Brexit și la situația actuală. Brexit va afecta și industria bananelor din ACP și am verificat uh, câteva statistici. Regatul Unit reprezintă 20% din totalul de importuri de banane, dar o treime din banane provin din țările ACP. Și sunt curioasă dacă s-a discutat în grupul dumneavoastră chestiunea Brexitului și care vor fi efectele. Și dacă ați luat uh, în vedere considerații sau măsuri ale Uniunii speciale în vederea Brexitului. Evident că nu știm exact ce se va întâmpla, dacă la, inițial va fi o perioadă de tranziție, nu știm ce se va întâmpla în aprilie, dacă vom avea mai mult timp pentru a ne pregăti pentru diferitele schimbări. Eu sper că vom avea o perioadă de tranziție, măcar atât. Dar aș dori să știu dacă ați discutat dumneavoastră problema Brexitului și cum vi s-a părut. Domnule Vasau, cred că avem suficient întrebări. Mulțumesc. Sau poate dacă doriți dumneavoastră să faceți o observație sau să răspundeți, evident, la ce spuse Comisia. Mersi, madame la prezident. Donc, je commencerai. Bon, la... Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Comisia Europeană nu ne-au pus întrebări, ci doar uh, ne-au sprijinit opiniile. Îngrijorările noastre au fost uh, înțelese. M-am referit la scrisoarea comisarului. Și după cum spuneam, am menționat clar că nu am dorit să avem un BAM în versiunea 2.0. Noi vrem să încurajăm sectorul bananelor prin încurajarea sectorului privat. Și am depus multe eforturi în cadrul țărilor ACP în acest sens. Dorim ca în continuare să sprijinim sectorul bananelor. bananelor. Nu vrem ca situația uh, sectorului bananelor din țările ACP să fie neglijată. Acest uh, tarif vamal minim de 75 de euro pe tonă rezultă dintr-o dezvoltare. Uh, dacă acest plafon coboară, atunci acest lucru condamnă sectorul bananelor din ACP. Uniunea Europeană are un angajament în acest sens, în asigurarea acestui uh, tarif vamal minim și sperăm să nu vă răzgândiți. Nu cred că așa va sta situația. Acest prag de... Dacă coborâm pragul uh, de 75 de euro, atunci s-a terminat cu sectorul bananelor din țările noastre. Nu vom putea rămâne competitivi. Măsurile însoțitoare din sectorul bananelor trebuie înțeles în lumina celor spuse inițial. Faptul că timp de trei ani, celor, în timpul celor trei ani de întârziere, noi nu am beneficiat de aceste măsuri. Nu pot să citesc în viitor, dar mă gândesc că dacă am fi beneficiat de BAM în timpul acelor trei ani, Situația ar fi fost alta acum, nu știu, dar am ținut să evidențiez acest aspect pentru a înțelege mai bine situația noastră actuală. Mi-ați spus o întrebare. Este foarte greu să concurezi cu uh, bana- cu uh, sectorul bananelor uh, din țările puternice din sector. Noi avem cam un milion de tone de banane, dar uh, pe cealaltă parte este vorba de 5 milioane de tone. Vă dați seama de diferență? Orice mică modificare a prețului pe tonă are un mare efect de tip domino. A găsi un echilibru între cele două părți este foarte greu. Noi dorim ca sectorul acesta să rămână viabil. În țara mea, în Camerun, bananele se cultivă în zone rurale. Așadar, se uh, oferă locuri de muncă multor lucrători necalificați iar comunitățile din zona culturilor de banane uh, beneficiază. Eu am vizitat uh, o zonă în Camerun unde aceste zone de cultivare a bananelor beneficiază de spitale și școli pe baza propriilor lor resurse. Astfel se asigură servicii comunității. Prin urmare, sectorul bananelor este vital pentru a asigura uh, locuri de muncă și venituri populației. oferind multe locuri de muncă persoanelor necalificate. Un lucru foarte important în zonele rurale. De aceea ținem foarte mult la acest aspect. În ceea ce privește Brexitul, cu două săptămâni în urmă am avut o dezbatere cu țările ACP. Domnul Garson, un specialist, ne-a vizitat și ne-a explicat situația. Ne interesa foarte mult subiectul, deoarece țările din Caraibe, uh, în Camerun, 75% din producția noastră se vinde către Regatul Unit. Am uh, semnat niște acorduri bilaterale. Ne-am întâlnit cu autoritățile britanice în lumina acestor parteneriate și ne-au îndemnat să semnăm aceste acorduri. Um, fost de față și secretarul uh, general al uh, Commonwealth, precum și uh, secretarul general al Uniunii Europene și ne-a spus că avantajele sunt importante și că ar trebui să continuăm în aceleași, pe aceeași direcție. Pe baza informațiilor actuale știu că țările precum Camerunul deja au demarat niște negocieri uh, comerciale cu Uniunea Europeană ca să găsim o soluție pentru, uh, în, în vederea unor acorduri comerciale după Brexit. Acestea sunt preocupările noastre. Țările din Caraibe vor suferi cel mai mult în urma Brexitului deoarece Regatul Unit este principalul lor partener comercial. Sper că v-am uh, răspuns la întrebări. Da. Ați răspuns. Uh, vreau să vă spun că mai sunt și președinta unui grup, uh, mic grup de lucru privind comerțul echitabil și este începutul celor două săptămâni eh, de comerț echitabil în Regatul Unit, în special din eh, Caraibe. Eh, unele supermarketuri la noi cumpără banane fair trade, iar Brexitul va fi o chestiune foarte importantă pentru aceste țări și pentru comerțul echitabil în general. Văd că nu mai solicită nimeni să ia cuvântul. Vreau să vă spun, domnule ambasador, că v-aș răspunde. Dumneavoastră a spus că nu solicitați o nouă generație de măsuri de însoțire, dar doriți ca Uniunea Europeană să continue să aibă ca punct pe ordinea de zi uh, acest sector al banan, bananelor și a spus că acest uh, tarif amal este extrem de important. Sper că oricine va prezida comisia noastră după alegeri, comisia va continua să acorde importanță acestei chestiuni, deoarece, cum spuneți dumneavoastră, una din prioritățile Uniunii Europene este crearea de locuri de muncă în Camerun, precum și în celelalte țări ACP. Deci uh, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență astăzi. Mulțumesc și Comisiei pentru uh, răspunsuri și pentru Afrobanan, pentru tot sprijinul acordat de-a lungul anilor. Vă mulțumesc foarte mult! și sper să mai avem ocazia să ne prezentăm vederile privind diferitele aspecte. Ne-ați uh, ridicat așteptările. Ne-a spus că sectorul bananelor rămâne ceva important pentru dumneavoastră. Mai există și alte moduri de a sprijini sectorul. După cum spuneam, tariful de 75 de euro pe tonă, conform specialiștilor, nu trebuie coborât, deoarece acest lucru ar duce la sfârșitul sectorului bananelor din țările noastre. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Ok, colleagues, we'll move on to items. Haideți să trecem la punctul 7 de pe urna de zi, raportul um, Uniunii Europene din 2019 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Este foarte important acest subiect, deoarece n-ar avea uh, rost să lucrăm în, do- în domeniul asistenței uh, din acest domeniu dacă alte politice alte politici ne-ar uh, submina aceste eforturi. E nevoie să avem aceleași politici în toate program programele Uniunii Europene pentru a sprijini dezvoltarea. În uh, trecut se emitea câte un raport la 2 ani privind uh, PCD, ultimul raport fiind din august 2015. Având în vedere motivul acest acestei sincope este uh, faptul că acum uh, obiecte, obiectivele de dezvoltare durabilă devin uh, centrul atenției. De aceea, discuția de astăzi se leagă foarte mult de cea ridicată de documentul de reflexie al Comisiei către o Europa durabilă până în 2030. a avut, a avut loc recent o evaluare externă privind PCD pe perioada 2009-2016, care a uh, relevat nevoia de a aplica o nouă abordare în domeniul PCD. Îi voi da acum uh, cuvânt domnului Giovanni Mastro Giacomo, um, de la politici de coerență, uh, DG DEVCO, care este raportor uh, în această uh, comisie pe această temă încă de, din 2014. Dăm întâi cuvântul comisiei pentru a ne explica care este abordarea și cum va evalua aceasta în viitor, având în vedere ODD-urile. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc și pentru invitație ca să vă putem uh, prezenta acest raport PCD, care este primul raport uh, după mai mulți ani de sincopă. Motivul sincopei în raportare a fost într-adevăr acela că, odată cu adoptarea agendei pentru 2030 în domeniul dezvoltării durabile și având în vedere uh, și consensul, a fost nevoie să revizuim abordarea noastră în domeniul uh, PCD ca să ne asigurăm că uh, coerența politicilor în favoarea dezvoltare uh, rămâne un element central al politicilor, interne și a politicilor de dezvoltare. Trebuie să ne asigurăm că punem în aplicare articolul 208 din tratat, care ne îndeamnă să ținem cont de această agendă foarte complexă la care am subscris, motiv pentru care raportul PCD se leagă foarte strâns de documentul de reflexie adoptat recent, de fapt adoptat simultan cu raportul PCD, care are menirea de a analiza modul în care vom pune în aplicare agenda în ansamblu, analizând și această interfață. PCD își poate juca rolul de plin în acest context. Am să vă prezint pe scurt principalele obiective ale raportării din domeniul PCD, care este structura și conținutul rapoartelor, încheind cu câteva cuvinte privind principalele constatări menționate în raport, în ceea ce privește obiectivele. În primul rând, uh, acesta fiind un raport, primul său obiectiv este de a trece în revistă ceea ce s-a întâmplat în materie de implementare a angajamentelor din domeniul PCD încă din 2015, uh, când a fost ultimul raport. Al doilea obiectiv a fost acela de a ține pe deplin cont de schimbările care au survenit la nivel mondial în urma adoptării uh, agendei și pentru a trage concluziile uh, privind impactul pe care le-au avut aceste schimbări. Apoi să ne adaptăm abordarea și să extindem această raportare PCD ca să cuprindă toate aspectele cuprinde, cuprinse în Agenda 2030. Am avut un uh, mecanism de raportare mm, axat pe cinci uh, subiecte preselectate. Am încercat acum să ținem cont de întreaga Agenda 2030 am vorbit despre principalele obiective. În ceea ce privește structura și conținutul raportului, în primul rând, există un prim capitol care analizează legătura dintre PCD și punerea, în general, în aplicare a agendei. Acolo se explică care este contextul mai larg, ce eforturi s-au depus uh, pentru emiterea acestui uh, document prin crearea, prin crearea acelei uh, platforme uh, cu uh, mai mulți factori implicați pentru a ajunge, cum s-a ajuns la această nouă abordare privind raportarea. Al doilea capitol pe care l-am inclus sub uh, capitolul parteneriatului, unul, unul din cei uh, 5P. Analizează modul în care a modificat mecanismele și instrumentele conform noi abordări PCD. La nivelul comisiei s-au înființat niște grupuri de comisari conduși de domnul vicepreședinte Timmermans pentru a analiza care sunt implicațiile PCD în contextul agendei 2030 la nivelul serviciilor am uh, creat și un uh, grup director interserviciu fiind un, uh, o caracteristică a acestui grup director, ne-am adaptat, am adoptat niște orientări mai adecvate în 2015 și mai recent, în 2017, le-am adaptat pentru a ne asigura că se ține pe deplin cont de PCD. Am uh, acum uh, delegațiile au un, joacă un rol mai activ. Or, uh, external... Folosim raportul nostru de gestiune în ceea ce privește asistența umanitară pentru a avea un feedback din partea delegațiilor. Avem și activități de outreach prin intermediul întâlnirilor punctelor focale cu statele membre. Sigur, și cu membrii Parlamentului European. De asemenea, salutăm numirea unui uh, raportor uh, permanent, faptul că Parlamentul European a adoptat în repetate rânduri rezoluții pe această temă și la nivelul statelor membre pe care le-am implicat în elaborarea acestui raport și le-am adresat un chestionar uh, anul trecut, uh, ceea ce ne-a permis să ținem cont și de experiența statelor membre. Apoi, la capitolul 3, parcurgem o serie întreagă de priorități CPD, veți vedea că depășim cele 5 zone tradiționale pentru CPD, incluzând o serie de elemente care pot fi relevante, precum reforma PAC, agenda pentru migrație, noua, noul plan de acțiune pentru economia circulară, explicăm ce am făcut în toate aceste domenii, evident și comerț, utilizând uh, și celelalte aspecte ale agendei pentru 2030 arătând de asemenea că coerența politicilor pentru dezvoltare reprezintă și o manieră pentru implementarea da, de plină acestei agende. Acum, aceasta a fost structura. Să trecem la principalele trei constatări. Raportul arată foarte clar că mm, este crucială voința politică pentru implementarea CPD. Chiar mai mult decât în alte domenii, e nevoie ca noi toți să ținem cont de importanța uh, pe care trebuie să o acordăm uh, coerenței tuturor politicilor noastre care se referă la dezvoltare. Apoi, în noul context, ceea ce numim noi coerența politicilor pentru dezvoltare capătă o semnificație nouă pentru că în contextul agendei pentru 2030 vorbim de coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă. Dacă vrem ca să ținem cont de interesele țărilor în curs de dezvoltare, Agenda pentru 2030 specifică că trebuie să avem o viziune mai de ansamblu asupra tuturor politicilor care pot avea un impact la nivel global asupra dezvoltării durabile, deci uh, pilonul de mediu și de social a ceea ce facem, ceea ce oferă o semnificație nouă pentru CPD. Și al treilea punct pe care doresc să-l menționez este legătura cu actualele discuții pe marginea CFM pentru a asigura că toate aceste deziderate devin concrete. Trebuie să ne asigurăm că toate instrumentele noastre financiare sunt compatibile CPD și, pe de altă parte, să scoatem CPD din uh, căsuța specifică pentru dezvoltare și să ținem cont de uh, politicile ca politicile acestea să fie coerente în domeniul dezvoltării în toate acțiunile noastre. Și în fine, doamnă președinte, am vrut să spun câteva cuvinte cu privire la evaluarea externă, cu privire la CPD, care se leagă strâns. Parlamentul și Consiliul au solicitat Comisiei să efectueze o evaluare externă cu privire la implementarea politicii noastre CPD pe, o, pe perioada 2009-2016. S-a făcut această evaluare externă, s-a publicat de curând și acum vom veni cu reacția noastră prin intermediul unui document de lucru care urmează să fie adoptat curând, unde vom analiza principalele constatări și recomandări ale evaluării și vom încerca să arătăm în ce măsură am încercat deja să implementăm recomandările acestei valori externe și în parte cum anume ne vom asigura că vom da curs uh, recomandările în această evaluare. Cred că mă pot opri aici. Mulțumesc foarte mult. Am și eu una, două întrebări, dar mai întâi voi da cuvântul raportorului nostru permanent, domnului Preda. Linda, e, uh, Je aussi Mulțumesc, Linda. Mă orbește puțin soarele. Aș dori să-i mulțumesc și colegului Noizer, care este prezent astăzi aici pentru a discuta despre CPD. Interesul Parlamentul European, care este totuși o instituție importantă, a scăzut la un minim. Suntem singurii doi uh, interesați de acest subiect. Și eu mă bucur că, iată, după o lungă așteptare, ajungem să rediscutăm această temă. Înțeles strategia Comisiei, ne bucură uh, publicarea acestui nou raport cu privire la coerența politicilor pentru dezvoltare. În ceea ce privește calendarul electoral din acest an, din păcate, la nivel oficial, Parlamentul nu va putea să reacționeze față de acest raport, dar este o ocazie să facem un bilanț asupra CPD. Au trecut patru ani de la anteriorul raport din 2015 Mulțumesc. Ne creați puțină umbră aici. E suficient. Deci, haideți să nu um, scoatem complet soarele din sală. Da. Cristian, vă rog, continuați. Ne așteptam la un astfel de raport pentru că și noi am vrut să clarificăm lucrurile. În ceea ce privește cele două abordări, CPD și CPDD și cu fixul durabil, erau de așteptat și mi-aduc aminte de dezbaterile pe care le-am avut deja în această comisie, deja acum câțiva ani. Uh, salut faptul că CPD devin uh, obligatorii în toate uh, domnile de politică, dar în acest sens statele membre mai au de lucru în ceea ce privește armonizarea practicilor. În ceea ce privește mm, completarea cu caracterul durabil a coerenței politicilor pentru dezvoltare, sper că acest lucru nu va duce la slăbirea politicilor în acest sens la nivelul statelor membre. Au existat și beneficii ale CPD pe care doresc să le menționez. Este vorba de și iată care vine soarele. Um, evaluarea din perspectiva caracterului durabil a politicilor Uniunii și, în al doilea aspect pozitiv, o mai multă implicare a delegațiilor în dialogul cu țările în curs de dezvoltare. Sunt uh, toate instrumente um, de care nu ne putem uh, lipsi. Mă bucură faptul că s-a publicat o evaluare cuprinzătoare a Curenței politicilor pentru dezvoltare, care corespunde unei vechi solicitări a Parlamentului European. Regret însă că pe perioada 2000, până în 2000 16 nu s-a făcut acest lucru, pentru că vorbim acum de fapt de ceea ce s-a întâmplat acum 10 ani. Mai bine mai târziu decât niciodată, dar totuși e puțin târziu. CPD este un concept complex și calendarul uh, ales sigur ne permite să intervenim. În 2016 Mm, punem întrebări legate de modul de operare a CPD, ceea ce fac instituțiile competente, pentru că e clar că nu comisia trebuie să traseze instrucțiuni celorlalte instituții, însă comisia poate veni cu orientări în acest sens. Al doilea aspect a evaluării este cum ne putem asigura că instrumentarul CPD pot avea o influență pozitivă asupra conceperii diferitelor politici. Oare cine se joacă acum cu um, jaluzelele noastre? Deci, cheia este în viitor, dar va trebui să vedem când anume va veni Comisia cu răspuns la această evaluare pentru a oferi uh, idei pentru viitorii ani, pentru că punerea în aplicare a obiectivelor pentru dezvoltare durabilă până în 2030 reprezintă o prioritate și atunci și coerența politicilor pentru dezvoltare trebuie să-și găsească locul cuvenit. Aș dori să urez uh, mult succes celor care vor uh, lucra în Comisia pentru Dezvoltare în viitorul mandat, care vor avea poate uh, mai multe șanse să discute aceste chestiuni. Mulțumesc! Se pare că jaluzelele noastre nu pot fi oprite la o înălțime intermediară. Din păcate, da, aveți dreptate, sunt puțini colegi prezenți, dar acum în apropierea alegerilor, cei care candidează sunt implicați deja în campanie, cel care nu revin poate se ocupa de multe alte lucruri de asemenea. Domnul Noizer, doar câteva observații. Mulțumesc foarte mult raportorului nostru. Noi amândoi constituim aici un mini-plen. Asta e situația, totuși consider că ar trebui să avem discuții mai structurate. Crearea coerenței politice pentru dezvoltare e dată, dar în întrebarea se pune acum nu mai putem influența mai bine lucrurile atunci când este vorba de deciziile reale din celelalte comisii, de pildă în Comisia pentru Agricultură sau Comisia pentru Pescuit. Sunt lucruri la care trebuie să ne gândim și mai e suficient de lucru și pentru viitoarea comisie de vent Cred că suntem um, cu toții foarte activi și dat fiind faptul că suntem foarte activi, um, acest lucru ne va aduce și realegerea. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Thanks very much, Norbert. Maybe I could just ask... Mulțumesc foarte mult, Norbert. Poate îmi permiteți și mie să formulez câteva întrebări. Poate nu doar pentru DigiDevco. Just so you know, when I go... Când eu uh, am de-a face cu membrii publicului, de foarte multe ori au din partea lor lucruri despre, comisia, despre politica pentru dezvoltare, care erau valabile acum câțiva ani. Dar situația s-a schimbat foarte mult în 15-20 de ani. De exemplu, se referă la situația în agricultură de acum mai mult timp, probleme mai vechi care au fost rezolvate între timp. Un exemplu se referă la politica de pescuit, care a avut parte de foarte multe îmbunătățiri privind dezvoltarea. Evident că nu este perfectă, dar este mult mai bună decât era. Și mă întreb acum, avem aici niște documente foarte stufoase și pline de tehnologie pe care o știm noi aici, o știu funcționarii europeni, dar publicul nu este foarte familiarizat cu astfel de cu acest limbaj. Și mă întreb dacă noi ar trebui, poate să facem cum a, cum a sugerat Norbert, o serie de comisii, de exemplu în domeniul uh, economic, raportărilor non-financiare, când vine vorba de transparență impozitării companiilor noastre, se duce și o muncă de transparență față de public, de a face lucrurile mai vizibile, de a explica, uita situația, uitați ce am făcut între timp și uitați ce provocări mai avem. Știm și noi că rapoartele noastre sunt foarte stufoase și nu reiese foarte clar de pe urma raportului care sunt realizările Comisiei începește pe cele și care sunt provocările pe care încă le avem de înfruntat. Și eu aș vrea să existe undeva un rezumat pentru a putea vedea imediat, pentru a avea evaluare foarte clară să fie foarte evident unde ne-am descurcat bine și să putem uh, face o comparație și cu alte părți ale lumii. Ar trebui să ne mândrim cu ce am realizat și să fim cât mai deschiși în ce privește ce ne mai rămâne de făcut. Și noi avem atât de multe detalii în rapoarte încât mesajul cheie se pierde, esența se pierde și mă întreb dacă n-am putea totuși să regândim felul în care scriem aceste rapoarte și dacă n-am putea să ne mai axăm ceva mai mult pe provocările care ne-au rămas și ce progres am făcut până acum. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, doresc să mă refer la ce a spus raportorul privind PCD și PCID. Noi ne gândim că, evident, că este foarte important să ținem cont de noua agendă, de complexitatea problemelor, dar, pe de altă parte, este la fel de important să nu pierdem din vedere obiectivele articolului 208 și natura specifică a politicii pentru dezvoltare. Am fost un pic dezamăgiți să constatăm că o parte din statele membre par să creadă că putem uita de ce în contextul actual și că putem să lucrăm pe concepte mai, mai largi care totuși nu se adresează și intereselor specifice ale țărilor în curs de dezvoltare. Și noi credem că este un aspect relevant în continuare și că trebuie să lucrăm în continuare asupra sa. În ce privește calendarul, îmi dau seama de ce a spus domnul Preda. Avem și o latură pozitivă aici. Și anume că acum ne bucurăm de un anumit elan, publicăm documentul în următoarele câteva zile, vom mai publica încă un document de evaluare, și acesta este momentul când uh, Consiliul va discuta la rândul său concluziile Consiliului și va avea un document de reflexie. Și atunci ne aflăm într-o poziție foarte bună pentru a insista și a promova problemele legate de PCR, deoarece vor avea parte de o vizibilitate foarte mare. Și în ce privește ce a spus dumneavoastră despre comunicare, doamnă președinte, aveți întru totul dreptate. Este un subiect foarte complicat și aici avem un raport care analizează impactul pe care l-am avut în mai multe domenii. Am demarat deja activitatea privind un uh, proiect în comunicare. Ne-am propus să avem un fel de broșură de câteva pagini care să aibă și grafice, vizuale, care să explice foarte clar, pe înțelesul tuturor, care sunt principalele zone Cred că am avut un impact foarte mare și că am ținut cont cu succes de preocupările privind politica pentru dezvoltare. Sper să putem să vă arătăm această broșură cât mai curând. În ce privește provocările care ne mai rămân, este întotdeauna o întrebare dificilă. Ce trebuie să ne dăm seama este că activitatea în ce privește coerența politicilor în fara dezvoltării este continuă. Nu are niciodată sfârșit. Mereu există situații în care trebuie să analizăm posibilul impact și să atenuăm impactul pe care l-am putea avea în ce privește dezvoltarea durabilă și cum ar putea fi afectate diferite state în curs de dezvoltare. Cred că provocarea este să găsim instrumentele potrivite pe care să le putem folosi continuu. După cum a spus și domnul reportor, avem un nou concept al analizelor de impact care ne ajută în această privință și, de asemenea, activitatea din cadrul Comisiei prin um, Comitetul pentru Agenda 2030 ne permite să ținem cont de toate subiectele care credem că ar fi importante pentru coerența politică în favoarea dezvoltării din toate DG-urile. Ne se pare un instrument foarte puternic. Mulțumesc foarte mult și acum îi urăm bun venit domnului Sodnic din Senegal, care a venit cu mine din Senegal. Am călătorit toată noaptea pentru a ajunge aici. Nu mai avem altceva de discutat în această privință, deci doresc să vă mulțumesc încă o dată. Sunt sigură că este ultima dată când vom vorbi despre coerența politicilor în favoarea dezvoltării în cadrul Parlamentului în această formulă și doresc să-i mulțumesc domnului Preda cu această ocazie pentru toată activitatea sa începând cu 2014. Apreciem foarte mult activitatea noastră și cred că ar fi trebuit să aveți mai mulți colegi în sală, trebuie să aveți un public mai larg, dar să știți că cei care contează sunt aici și cei care vor uh, face lucrurile să meargă mai departe în următorul mandat se află aici. Aplauză pentru Cristian. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și noastră, domnule comisar. În regulă, stimați colegi, am ajuns la finalul ordinii de zi pe, pentru astăzi. Vom avea ședința coordonatorilor, care se pare că nu poate să înceapă imediat. Deci uh, vom începe la 5 și jumătate. Dar doresc să le transmit grupurilor politice să transmită mesajul următor coordonatorilor. Vom începe exact la 5 și jumătate. Nu avem foarte multe de discutat și sper să putem termina în 20 de minute. Este o zi foarte frumoasă și poate vremea se va schimba mâine, deci să ajungem de vreme ca să ne bucurăm și să începem exact la 5 și jumătate, iar voturile vor avea loc mâine dimineață la ora 9. A, nu, se pare că va mai fi o schimbare deoarece vom avea o sesiune comună cu Envy, deci ne vom vedea în sala 2Q2, mai jos deci. Să trimitem și un, uh, o informare scrisă, vă rog că voturile vor începe mâine la 9 în 2Q2, deoarece pentru mine a fost destul de derutant și astăzi am greșit sala. Deci să trimitem un e-mail care să aibă subiectul Reminder voturi 2Q2 și după aceea revenim aici. Vă mulțumesc foarte mult, ne revedem mâine!